République tunisienne. Președintele Republicii Tunisia. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Doamnelor și domnilor, Liebe Kolleginnen und Stimați colegi, stimate colege, este, este o mare onoare să pot ura bun venit domnului Mazuchi în Parlamentul European la Strasburg. Bun venit, domnule președinte! Herr Präsident! Domnule președinte, în timp ce veneați uh, înspre în timp ce veniți înspre noi, în același timp, țara dumneavoastră îl plânge pe Shukri Belaid, care în această dimineață a fost asasinat într-un mod îngrozitor. Condamnăm acest atentat Știm că autoritățile tunisiene vor face tot ce este necesar pentru ca responsabilii să fie aduși în fața justiției. O, ast un astfel, o astfel de infracțiune nu poate să rămână nepedepsită. Aș dori să îmi ofer uh, condoleanțele familiei domnului Belaid și poporului tunisian. Suntem alături de dumneavoastră și fac apel la toți cetățenii tunisieni să lupte pentru democrație, astfel încât spiritul din 14 ianuarie 2011, care a dus la eliberarea țării, astfel încât acest spirit să fie uh, păstrat. Domnule președinte, cu brațe deschise vă primim pe dumneavoastră reprezentant al unui popor uh, curajos. Poporul dumneavoastră, în urmă cu doi ani, a pus capăt unui regim corupt. Prin prezența dumneavoastră în această sală a plenului de la Strasburg, ne dați posibilitatea să uh, ne amintim de acei tunisieni care au plătit demnitatea și libertatea cu viața. Doamnelor și domnilor, de asemenea, în persoana domnului Marzuki, primim pe cineva care a fost uh, medic și uh, care a trăit 50 uh, de ani pe, primim odată cu dumneavoastră, domnule președinte, pe cineva care a trăit 50 de ani în exil la Strasburg și a luptat uh, pentru drepturile omului. președin... această persoană mi-a povestit că, în calitate de cetățean al Strasburgului, um, a putut vedea construcția noului Parlament la Strasburg. Uh, așa mi-a spus președintele. A fost un, este un moment uh, Uh, de, de um, emoție după ce am trăit uh, atâta timp în vecinătatea acestui, uh, acestui um, Parlament, sunt invitat în interiorul său. Domnul președinte mi-a spus că este un moment plin de încărcătură emoțională. Și pentru noi este la fel, domnule președinte, un moment foarte emoțional. Poporul dumneavoastră a pus capăt uh, unui regim uh, ale, care uh, era la putere, exercita o putere aleatorie. Însă, iar calea pe care ați luat-o este, poate fi uneori dureroasă, dar eu sunt um, convins că pe calea democrației se merge înainte și că nu trebuie mers înapoi. În decembrie am fost uh, oaspetele dumneavoastră în Tunis, am fost pentru prima dată în țara dumneavoastră și trebuie să recunosc că am fost uh, umil acolo pentru că nu am știut cum uh, poate să fie uh, cum poate să fie situația într-o țară într-o astfel de tranziție. Și trebuie să vă spun că am fost fascinat de ceea ce am văzut. În cuvinte prietenoase și deschise mi-ați explicat că este rolul dumneavoastră să dați încredere tunisienilor celor care luptă pentru uh, menținerea standardelor uh, lor de viață și celor care luptă pentru democrație. Lor să le dați o speranță. Asta este uh, sarcina unui președinte și pentru asta un președinte are nevoie de sprijin. Sprijin pe care cu siguranță îl veți găsi în Parlamentul European. Bun venit, domnule președinte, aveți cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, dragi prieteni, din 1996 până în 2001, dictatura îmi interzisese să părăsesc Tunisia. Parlamentul European a răspuns la această interdicție prin acest document, Pașaportul Libertății care, mi-a fost, care i-a fost înmânat fiicei mele chiar aici, în 2000. Acest pașaport simbolic a fost susținut de Ellen Flotre, Jean-Pierre Thierry, Michel Rocard, Astrid Tors, Gianfranco Dell'Alba, Daniel Convendit, Daniel Ducarme, José Maria Mendilus, Alain Lipitz, Fodesila, Alima Thierry Boumedienne, Cecilia Malmström, Marie-Arlette Carlotti, Françoise Grostet și Françoise Imre. Vă rog să-mi permiteți să le exprim profunda mea recunoștință și prin cazul meu recunoștința tuturor democraților tunisieni și arabi care au găsit întotdeauna în această instituție care reprezintă popoarele Europei un sprijin fără echivoc. Doamnelor și domnilor, la sfârșitul anilor 90, scriam că dacă secolul XVIII a fost secolul Revoluției franceze și al Revoluției americane, secolul al XX-lea cel al Revoluției ruse și chineze, secolul al XXI-lea va fi secolul Revoluției arabe. Și asta nu pentru că citam în zațul de cafea, ci pentru că citam în cartea istoriei. Marile națiuni nu se sinucid și nu se lasă să moară. Găsesc întotdeauna chiar și atunci când totul pare pierdut, energia pentru a merge mai departe, pentru a ieși din uh, impasul în care au căzut. Revoluția arabă se înscrie într-un fel de fatalitate a istoriei și a reușit totuși uh, să facă aceste lucruri. Și întrebarea pe care și-o pun uh, toți europenii este foarte simplă. Aceste revoluții sunt uh, un bine sau un rău, o șansă sau un pericol. Pentru a înțelege evenimentele, popoarele și uh, ființele umane, trebuie să avem o doză minimă de empatie, pentru că fără ea nu putem uh, privi înăuntru și nu putem înțelege aceste evenimente, aceste fenomene. De aceea vă cer nu numai atenția, ci și empatia, fără de care nu putem comunica și nu ne putem întâlni dar revoluțiile arabe pot să aducă probleme serioase pentru Europa și vedem deja, le vedem pe, de, deja pe cele mai uh, importante. Există riscul uh, degenerării în dezordine, în uh, războaie civile, așa cum este deja uh, cazul în Siria cu un adevărat război regional. Al doilea risc l-am trăit chiar după căderea dictaturii în Tunisia, când tinerii noștri au uh, profitat uh, de prăbușirea sistemului de securitate, uh, s-au uh, precipitat pe um, pentru a lua mm, vaporul și pentru a uh, da un asalt uh, în coastele europene, pe litoralul european, sperând o viață mai bună. Și mai este o a treia amenințare, cea extremismului islamist armat amenințarea mondială a Al-Qaeda, uh, amenințarea regională ca în nordul Mali. Toate acestea sunt uh, amenințări uh, deosebit de periculoase. Revoluția democratică a um, încercat să reducă influența acestor fenomene islamiste pe care sperau să le moștenească care sperau să moștenească um, puterea de la dictaturile care căzuseră. Doamnelor și domnilor, paharul este totuși pe jumătate plin. Nu avem nimic, uh, nu trebuie să ne fie frică de aceste revoluții arabe pentru că nu sunt niște revoluții naționaliste sau xenofobe când uh, s-au declanșat, nu am auzit niciun fel de slogan uh, antioccidental sau anti-israelian, ca de obicei. Este vorba despre un demers de libertate împotriva unei dictaturi corupte și brutale. Uh, ultimele manifestații violente ale salafiștilor jihadiști împotriva ambasadelor occidentale nu au reunit decât câteva sute de persoane nu, nu trebuie să ne fie teamă de revoluțiile arabe, pentru că aceste revoluții sunt înainte de toate niște revoluții sociale, care se bat pentru aceleași drepturi sociale și economice, care au fost și la originea propriilor dumneavoastră evoluții sau revoluții. Nu trebuie să ne fie frică de revoluțiile arabe, pentru că sunt niște revoluții democratice. Da, partidele islamiste au câștigat uh, victorii electorale în Tunisia, în Libia, în Egipt, dar nu democrația este cea care a adus uh, o parte importantă din uh, Uh, partidele islamiste în tabăra sa? Nu, nu islamismul este cel care a triumfat după uh, primăvara arabă și nu va perverti sau nu va recupera așa cum, uh, pie, uh, așa cum se tem unele persoane um, puterea. Este vorba despre uh, o doctrină care s-a convertit la democrație, cel puțin în Tunisia. Și vor trebui să învețe și ei jocul și vor trebui să învețe să-l joace conform regulilor. Pentru că dacă vor să reinstaleze o dictatură religioasă, arabii vor ști să o elimine așa cum au eliminat-o pe cea naționalistă sau socialistă. cât despre cei care vorbesc deja despre o iarnă islamistă care o să vină după primăvara arabă, ei nu cred că știu numărul de ani sau chiar de decenii care au fost necesare pentru alte popoare pentru a ajunge la un echilibru după o revoluție. Cât despre viitorul acestor revoluții, zarurile au fost aruncate, dar jocul rămâne deschis. În Tunisia suntem uh, foarte mândri că am avut cele mai scăzute costuri de vieți um, omenești și mă gândesc aici cu emoție la calvarul poporului sirian care își plătește libertatea cu prețul cel mai, uh, cel mai mare. Am instalat un guvern de coaliție între laici moderați și islamiști moderați pentru ca cele două componente moderniste și tradiționaliste ale poporului nostru să se regăsească în cei care um, îl conduc. Acest guvern funcționează, a reinstaurat un stat care nu mai exista din 2011. A repus în mișcare mașina economică care face ca Tunisia să aibă uh, o rată de creștere care a trecut de la minus 1,8 în 2011 la 3,5 în 2012. Guvernul um, trece mergem mai departe de conflictele personale și politice, care sunt uh, proprii oricărei coaliții. Nu avem însă de ales și trebuie să acceptăm acest guvern până la următoarele alegeri pe care le sperăm cât mai rapide. Spiritul de consens va avea de câștigat și sperăm că ne vom pune de acord asupra textului Constituției statului nostru democratic cât mai rapid. Suntem hotărâți să promovăm și să apărăm libertățile și drepturile femeilor, dar nu putem schimba atitudini și comportamente de, care au durat peste 50 de ani în numai 2 ani. Suntem hotărâți să protejăm modul de viață al Tunisiei moderniste și să ridicăm nivelul de viață al Tunisiei sărace și uitate. Dar uh, Um, provocările socioeconomice sunt deosebit de mari. Suntem hotărâți să ne continuăm strategia de absorpție a uh, fracțiunii moderate a islamismului, pentru că ea există, chiar dacă ideologii o ignoră. Dar ei nu înțeleg nici complexitatea, nici dinamismul situației politice. Și suntem uh, determinați uh, să respectăm uh, legile și drepturile omului și să punem accentul pe dezvoltarea socioeconomică și culturală. Nu vom accepta niciodată ca uh, orice curent care echivalează cu uh, extremismul, uh, cu dreapta extremistă, să pună în pericol modelul nostru de societate. Uh, nu vom lăsa ca acest curent să pună sub semnul întrebării drepturile femeilor, drepturile omului sau relația cu Occidentul pe care o dorim cât mai uh, pașnică, amicală și bazată pe respect reciproc. acest drum uh, este plin de obstacole, foarte multe obstacole, pentru că există foarte mulți uh, um, inamici ai acestei revoluții pașnice. Uh, există um, uh, acțiuni care doresc să întoarcă pe musulmani împotriva musulmanilor și astăzi asasinatul unui lider politic pe care îl cunosc bine care mi este prieten de foarte multă vreme, Shugari Belaiti. Acest asasinat se întâmplă chiar astăzi, uh, când eu trebuie să vorbesc în fața dumneavoastră, este o amenințare pe care, uh, un mesaj de amenințare pe care îl refuzăm. Vom continua să-i demascăm pe dușmanii Revoluției și să ne continuăm politica. În tot acest proces de democratizare a statului și a societății, de crearea a unei dezvoltări durabile, este un proces dificil, complex, mai lung decât prevăzut, dar avansează. Foarte mulți factori vor decide soarta revoluției noastre determinarea popoarelor sau decurajarea lor, înțelepciunea sau nebunia oamenilor. Acest um, efect um, foarte dificil de identificat uh, dar puteți să pariați pe Tunisia, care astăzi este un laborator al unei mari tranziții care va reuși. Domnilor și domnilor, am suferit foarte mult în Tunisia de pe urma absenței unui stat de drept național și de pe urma absenței pe plan internațional. La alegerile prezidențiale organizate de dictatori și uh, câștigate cu un scor etern de 99%, noi, democrații și militanții pentru drepturile omului, nu aveam niciun recurs pentru a cere anularea acestor alegeri. Nu există o curte constituțională națională, nu există o curte constituțională internațională. De unde ideea acestui acestei ultime instanțe, o instanță supranațională care să statueze, în baza Declarației Universale, Universale a Drepturilor Omului, despre validitatea unei alegeri, despre concordanța unei Constituții naționale cu standardele internaționale. Acest organism la care am visat este astăzi un proiect bine um, definit care a fost prezentat în summitul Uniunii Africane de la Addis Abeba. Și vă cer să-l sprijiniți și dumneavoastră pentru ca statul de drept să poată să avanseze și democrația să se întărească în plan mondial. Doamnelor și domnilor, trebuie să contăm pe noi înșine, dar în același timp trebuie să putem să contăm pe Europa, mai ales pentru că pentru prima dată în istoria noastră ideile și interesele noastre uh, sunt uh, similare. Înțelegem dificultățile partenerilor noștri, dar știm că pe termen mediu și pe termen lung um, investițiile în consolidarea economiei noastre înseamnă și consolidarea unei democrații uh, tinere și deci de consolidarea democrației în general. Mulțumesc uh, Germaniei pentru că a acceptat să uh, reconvertească o parte din uh, datoria noastră, echivalentul la 60 de milioane de euro, în proiecte de dezvoltare și sperăm că și alți parteneri și mai ales Franța să facă la fel. Doamnelor și domnilor, dincolo de aspectele strict economice, în relațiile dintre cele două lumi există ceva mai profund de atât. Astronomii vorbesc despre galaxii și grupuri de galaxii. Noi putem vorbi în același mod de culturi și de grupuri de culturi. Cineva a spus pe bună dreptate că Orientul începea undeva la estul Iranului. Maghreb înseamnă în, arab, în arabă Occident și într-un anumit uh, sens noi suntem uh, niște sud-occidentali care împărtășim cu nord-occidentalii uh, aceeași uh, moștenire greacă, uh, iudeo-creștină uh, și musulmană. O istorie dureroasă. Toată mm, această istorie a țesut relații complexe între cele două comunități umane și știm că modernitatea culturii arabo-musulmane este în mare parte o asumare a ceea ce Europa a creat mai bun în domeniul artelor și al științelor. Uh, Vă doresc să vă reamintesc că schimburile umane nu pot să fie decât îmbogățitoare și pentru unii și pentru ceilalți. Cei 300, cele 300 de milioane de arabi au promovat mai multe limbi europene care astăzi fac parte integrantă din cultura lor. Permiteți-mi să îmi exprim dorința că Europa să știe să acorde limbii și culturii arabe locul pe care îl merită. Doamnelor și domnilor, influența europeană asupra lumii arabe este mm, de asemenea ideologică și asta nu de ieri. În timpul secolului al XX-lea, Egiptul, Irakul și Libia au acționat uh, ca un fel de Prusia, iar Nasser, Saddam și Gaddafi au visat să fie un Bismarck arab. Acest model al unității arabe, fondat pe forța armelor, a eșuat. Astăzi visăm mai degrabă la o Uniune magrebină și apoi o Uniune arabă pe modelul Uniunii Europene, o Uniune a statelor democratice libere care lucrează pentru binele suprem. Uniunea Europeană ne fascinează, de asemenea pentru că a reușit uh, un adevărat miracol, reconcilierea franco-germană. Existența unui astfel de miracol arată posibilitatea uh, ca um, el să fie reprodus uh, și în alte zone ale lumii, în ciuda rarității miracolelor. Permiteți-mi să vă um, cer să pregătim uh, această pace pe care o așteptăm cu toții în Orientul uh, apropiat. Uh, cerem uh, tuturor colegilor israelieni să uh, reflecteze la o pace care să nu însemne un simplu armistițiu. Haideți să le cerem să-l um, elibereze pe Marwan Barghouti, parlamentar ca și dumneavoastră, și să-l lase să vină în Tunisia să se refacă după zece ani de închisoare în izolare completă. Doamnelor și domnilor, am început cu o amintire personală și voi termina tot cu o amintire personală. Strasburg este orașul unde mi-am făcut studiile, unde mi-am învățat meseria, uh, un oraș unde locuitorii m-au impresionat prin simțul muncii, al disciplinei și al modestiei. Este orașul unde mi s-au născut cele două fiice. Este orașul în care am luat niște decizii fundamentale pentru restul vieții mele rezident la începutul anilor 70, m-am uh, prezentat în fața unuia dintre cei mai prestigioși profesori uh, de la Facultatea de Medicină din Strasbourg pentru a-i cere un subiect de teză de doctorat. Mi-a propus să lucrăm pe experimentarea umană în medicină. Am acceptat imediat, nu pentru că mă interesa acest subiect, ci pentru că vroiam neapărat să uh, fiu elevul lui Mark Klein. Ceea ce nu știam este că venerabilul meu profesor uh, Uh, fusese trimis într-un, într-un lagăr de concentrare pentru că era evreu și pentru că era medic fusese uh, repartizat într-o unitate de experimentare medicală asupra prizonierilor. Pregătirea tezei a fost o călătorie într-o lume oribilă, a științei fără conștiință, a naturii umane care este capabilă de ce este mai rău. Prin aceste cercetări am citit pentru prima dată Declarația Universală a Drepturilor Omului și atunci s-a schimbat totul. Nu cred că Mark Klein și-a dat seama atunci impactul pe care urma să-l aibă asupra vieții uh, tânărului rezident străin care îi ceruse onoarea de a fi elev, nici impactul pe care urma să-l aibă prin căi misterioase asupra vieții și viitorului a multor alți oameni. Nu cred că și imagina că influența sa uh, urma să mă coste uh, închisoarea, exilul Consiliul ani de persecuție, dar în același timp lupte și victorii. Pentru că această victorie, care îmi permite să fiu astăzi în fața dumneavoastră în acest loc al democrației, al păcii și al fraternității între oameni și să vorbesc ca un om liber, în numele unui popor liber, pentru că această victorie este și a lui. Permiteți-mi să-i o dedic și permiteți-mi, de asemenea, Permiteți-mi de asemenea să salut cu aceeași ocazie Strasbourg, Alsacia, prietenia franco-tunisiană și prietenia euro-arabă și termin cu cel mai frumos salut schimbat între oameni. Asalam alaikum. Pacea să fie cu voi toți. Meine Damen und Herren! Doamnelor și domnilor! Cred că nu mai trebuie să adaug nimic la cuvintele domnului președinte și la aplauzele dumneavoastră. Însă, în timpul discursului domnului președinte, am primit rugăminte ca acest for, dincolo de aplauze, să onoreze Um, pe cei care s-au sacrificat printr-un moment de reculegere la finalul uh, acestei uh, sesiuni uh, formale. darf mich herzlich bei Ihnen bedanken. Vă mulțumesc. Îi mulțumim domnului președinte al Republicii Tunisia. A fost uh, un uh, moment emotiv. Trăiască Tunisia, trăiască libertatea, trăiască democrația, domnule președinte.